voi transmite uh, propunerile de rezoluție mai departe. Observ că nu există obiecții, astfel încât uh, sesiunea plenară se încheie aici. Tu tuturor